Um, Mulțumesc. Dragi colegi, continuăm acum uh, cu punctul următor de pe ordinea de zi. Urmează raportul uh, interimar privind parchetul european. Este raportul doamnei Macovei. Are cuvântul 4 minute doamna Macovei.